Sesiunea SREA. Stimate Doamne, stimați Domn, dragi colegi, data de 22 martie, o zi neagră pentru Belgia, o zi neagră pentru Europa. Asasini abjecti au comis o serie de atentate teroriste la Bruxelles. Au murit 32 de oameni nevinovați și 340 de oameni nevinovați au fost răniți, în parte foarte grav. Acesta este bilanțul uh, acestor uh, at atacuri inumane și crude. Au, cu atentatele acestea au vizat inima Europei. Bruselul, care este casa instituțiilor europene și multor alte organisme. Acest oraș tolerant și cosmopolit, care întruchipează societatea noastră europeană deschisă. Dar această bandă de asasini a vizat în primul rând oameni vinovați locuri publice, precum aeroporturi și stații de metrou au fost avute în vedere, unde circulă oameni nevinovați, bărbați, femei, dar și copii. Calculul cinic al unor astfel de atentate este de a crea teamă în întregul oraș, în întreaga capitală europeană, întreaga Europa, pentru ca ura să cucerească inima noastră. De aceea trebuie să rămânem temperați și moderați și să nu acuzăm din capul locului fiecare musulman și să nu punem un semn de egalitate între atentatori și oamenii din această religie. De aceea trebuie ca să fim uniți în fața acestei terori și să nu ne lăsăm copleșiți de ură, să nu răspundem la ură cu ură, la violență cu violență și să combatem această teamă care este în creștere și să o combatem prin curaj și unitate. Obiectivul fiind apărarea libertății și democrației noastre și a demnității tuturor oamenilor. Nu trebuie să uităm că oameni de pe întreg globul devin aproape zilnic victime a acestor jihadiști în Pakistan, Afganistan, Turcia, Coasta de Fildeș, Tunisia, Egipt, Siria, Somalia, Nigeria. În toate aceste țări, doamnelor și domnilor, au fost omorâți oameni nevinovați în ultimele luni, deseori existând chiar sute de victime. Iar această listă nici măcar nu este completă. Nu trebuie să ne amăgim. Terorismul are caracter global și majoritatea victimelor sunt musulmani. Ter- această teroare este o provocare globală și nu vom putea să dăm un răspuns bazat pe acțiuni naționale. Lupta împotriva terorismului va avea <clears throat> șanse de izbândă dacă suntem uniți cu toții în Europa, dar și în întreaga lume. Dragi colegi, în numele Parlamentului European, le doresc celor răniți să se facă bine cât mai bine și mi exprim solidaritatea cu familiile și rudele celor decedați. Și gândurile noastre se îndreaptă spre rudele și apropiații acestora. Nu vom uita atacurile teroriste de la Bruxelles și din alte locuri din lume și victimele acestora. În amintirea celor uh, căzuți, v-aș ruga să vă ridicați în picioare pentru un moment de reculegere. Vă mulțumesc. procesul verbal al ședinței din 10 martie 2010 a fost publicat. Există obiecții? Dacă nu se consideră